Πρόεδρος. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Bună ziua tuturor! Stimați colegi, reluăm ședința. Mai întâi de toate vreau să vă informa, uh, informez că procesul verbal al ședinței de ieri a fost împărțit. Deci, dacă nu există comentarii, considerăm că acest uh, proces verbal a fost adoptat. Primul